Hello everyone, good afternoon. Bună ziua tuturor. I'm happy to welcome. Mă bucur să le urez bun venit oaspeților pentru această ședință extraordinară. Doamna comisar Biancovska, ne bucurăm să ne întâlnim cu doamna comisar și mulțumim pentru că a reacționat atât de rapid la solicitarea noastră de întâlnire ca să discute, desigur, follow-up-ul recomandărilor care țin de mandatul NV. Avem interpretare în 16 limbi și aveți uh, dosarele în varianta electronică și vom fi și în web streaming. Doamna Biancovska are cuvântul pentru observațiile introductive. Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri. Dacă s-ar putea ca doamna comisar să vorbească la microfon, totuși, pentru interpreții. Ah, <laughs> Cred că e o șansă și o ocazie foarte bună să vă prezint informațiile la zi privind progresele de la adoptarea recomandării EMIS cu un an în urmă. Vă mulțumesc din nou pentru toată activitatea pe care ați depus-o pregătind această recomandare. Desigur, și recomandările în sine, dar și pentru sprijinul dumneavoastră pentru munca mea din acesta. Recomandarea <clears throat> exercită presiune asupra tuturor Comisiei, Parlamentului și Consiliului și în special asupra statelor membre pentru a modifica cadrul de reglementare, dar și pentru a accelera adoptarea măsurilor cu caracter legislativ și nelegislativ și acum avem cu toții responsabilitatea de a pune în aplicare recomandările. Eu și serviciile Comisiei am depus toate eforturile pentru a face acest lucru. Am introdus sistemele de testare pentru a măsura emisiile poluante, ceea ce se aplică tuturor noilor autovehicule începând cu 1 septembrie anul trecut și noul World Harmonized Lifetime Test Procedure, o testare de laborator pe plan mondial pentru a îmbunătăți măsurarea <clears throat> consumului de carburant și emisiilor de dioxid de carbon, a intrat în vigoare în septembrie anul trecut avem și orientări, le-am discutat pentru autoritățile de omologare pe plan național, evaluarea legalității dispozitivelor. Suntem în faza finală cu legislația Ford, cea mai recentă din pachet și ultima parte la WLTP. Comitetul tehnic uh, votează în aprilie, în această primăvară, după consultarea publică. Obiectivul și ideea noastră este de a introduce mai multă transparență în sistem. Am propus ca orice laborator acreditat, orice serviciu tehnic să aibă acces la toate informațiile necesare pentru a selecta autovehicule și efectua teste. Autoritățile de omologare, pe de altă parte, vor trebui să publice rezultatele finale ale testului, descrierea anchetei detaliate și măsurile de remediere pe care le-a impus. În patrulea actul respectiv va clarifica metodologie de a evalua strategiile privind emisiile și vom propune și dotarea obligatorie a tuturor noilor autovehicule, automobile și camionete cu dispozitive adecvate de măsurare a emisiilor. Punctul următor, acum o lună și ceva, pe 26 ianuarie, am publicat informații detaliate privind situația măsurilor de retragere în diverse state membre în februarie. Platforma de informare privind retragerea autovehiculelor pentru a face schimb privind retragerile pe plan național. Statelor membre se cere în această privință să dea informații cu privire la situația retragerii în mod periodic, ceea ce ne va ajuta să monitorizăm anchetele naționale și potențialul măsurilor de urmărirea sau de follow-up. Și în fine, dar nu mai puțin important, am deschis diverse acțiuni de infracțiune împotriva mai multor state membre ale Uniunii Europene care fie n-au impus amenzi uh, fabricanților de autovehicule, fie n-au dat informații detaliate privind aceste sancțiuni. Comisia a trimis o scrisoare oficială în acest sens Italiei în legătură cu a, <clears throat> FIA 500 Euro 6 și o scrisoare oficială pentru Grecia, Luxemburg, Marea Britanie și Germania. Analizăm cele mai recente informații date de aceste state membre și de toate statele membre. Anul trecut a fost foarte intens, s-au finalizat multe lucruri importante sau sunt uh, în curs de finalizare. Principala realizare a fost acordul cu privire la noul cadru de omologare la sfârșit de decembrie, la sfârșitul anului trecut. E o propunere cheie pentru noi și o realizare cheie pentru noi, pentru că ne va permite să verificăm autovehiculele de pe piață, să declanșăm retrageri în Uniunea Europeană și să impunem, dacă e cazul, amenzi la nivel european. Trebuie subliniat că Parlamentul a făcut o treabă remarcabilă în acest sens și apreciem. După cum a subliniat și Comisia EMIS, statele membre trebuie să-și asume răspunderea, de exemplu, în ce privește <clears throat> hardware-ul autovehiculelor sau autobuzelor, modernizarea lor. La Comisie nu avem nicio bază legală, dar am putea utiliza și o să încerc să facem acest lucru, JRC pentru a face niște analize <clears throat> mai aprofundate privind modernizarea motoarelor și statele membre care au capacități, informații și resurse mai semnificative ar trebui să ne ajute în acest sens. Același lucru e valabil pentru Gate. După cum știți, în legislație, aceasta e între cele mai stricte la noi în ce privește bunăstarea animalelor Aici statele membre trebuie să asigure că regulile sunt bine aplicate. Din partea Comisiei am auzit afirmațiile dumneavoastră, solicitările privind independența organismelor științifice și vom face propuneri de transparență în viitorul apropiat. Doamna comisar Tyson se ocupă de asta. Câteva cuvinte, pentru că e foarte important și despre viitor, ce trebuie să facem în viitor asistăm pe plan global la mari schimbări în industria producătorilor automobile, pregătim separat în cadrul celui de-al treilea pachet de mobilitate care se va adopta luna mai, o strategie privind conducerea automatizată și independentă împreună cu propunerile legate de siguranța autovehiculelor. Acest pachet sperăm că va da un cadru de capacitare pentru șofatul conectat, ca întotdeauna, la astfel de subiecte, se va ocupa și de chestiunile societale. Sprijin ferm și obiectivul de a ne îndrepta spre autovehicule cu emisii zero, autovehiculele electrice, tehnologii de capacitare cheie. Va fi nevoie de ceva timp, dar cu siguranță trebuie să fim în linia întâi în această cursă nu doar să reacționăm la schimbările în derulare pe plan global. Această tehnologie poate să contribuie la îmbunătățirea calității aerului și la decarbonizare în Uniunea Europeană, dar probabil că știți că am lansat inițiativa emblematică privind bateriile care o să faciliteze producția de celule de baterii europene și pentru a consolida întregul lanț de valoare în producția respectivă. În noiembrie am adoptat un pachet de mobilitate curată pentru a duce pe mai departe emisiile de poluanți. În încheiere o să vă spun că, desigur, activitatea emisă a încheiat, dar nu și activitatea noastră, activitatea noastră continuă și aștept cu interes să continuăm această cooperare în următoarele 18 luni contez pe sprijinul dumneavoastră în legătură cu propunerile care sunt încă în pregătire și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Mulțumim, doamna comisar. Acum, prima rundă de întrebări de la coordonatori și reprezentanții lor. Domnul Ghizek, mai întâi. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă Biancovska, pentru prezența în comisia noastră astăzi. Uh, suntem în comisia ENVI, nu la comisia EMIS. Uh, împreună cu, comis, cu colegii de la EMIS am muncit foarte intensiv 12 luni de zile și uh, am urmărit cu mare atenție modul în care recomandările noastre au fost preluate de către politică, de către comisie și felul în care se reflectă ele în uh, legislație. Ați vorbit despre punerea în aplicare a recomandării referitoare la pachetul de mobilitate, despre care am discutat în noiembrie. Dorim să ne asigurăm că avem un aer curat în Europa și pe viitor să se uh, prevină încălcarea uh, pragurilor, vorbim tot timpul despre principiul neutralității tehnologice. Eu cred că este un principiu bun. Întrebarea este cum anume arată această neutralitate tehnologică în realitate? Propunerea actuală din noiembrie pentru dioxid de carbon, uh, pentru vehicule ușoare, aici um, Uh, producătorii din Europa sunt uh, obligați să facă schimbarea către automobilele, automobilele electrice pentru a putea respecta um, pragurile. Și mă întreb dacă asta e neutralitate tehnologică sau nu. Și dacă vorbim de acest concept, uh, se vorbește la comisie despre noua și despre vechea tehnologie, ca și cum ar trebui să existe o concurență. Uh, Uh, o constatare importantă la Comisia EMIS a fost faptul că nu analizele de laborator, rezultatele de laborator trebuie să ne fie referință, ci valorile reale. Și uh, sigur că se consideră că un motor electric este mult mai bun indiferent de unde vine curentul electric, dar eu cred că ar trebui să ne gândim la întregul ciclu de viață al uh, automobilului, de câtă electricitate e nevoie pentru, a, pentru baterie electrică și uh, să avem deci o privire de ansamblu, pentru că astfel putem să informăm pe consumatori în cele din urmă care sunt adevăratele valori ale emisiilor. Asta a fost problema în trecut. O întrebare care reiese uh, din uh, intervenția dumneavoastră se referă la dotarea automobilelor. Um, Um, dotarea în materie de hardware și um, ați spus că uh, la Euro 5 ar putea să existe avantaje uh, prin adăugarea de hardware la uh, automobile, pentru că um, industria spune că acest lucru este posibil uh, atunci când se produc uh, uh, automobile individuale, dar nu în producție de serie. Deci care ar fi costurile, cam care ar fi estimările? Mulțumesc, doamna Dali. Mulțumesc, președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru că ați venit să ne prezentați informațiile cele mai recente la acest subiect. Aș începe <clears throat> vorbindu-vă despre emisiile de nox în merele. Din păcate, în prezent, standardele euro nu reușesc să reducă emisiile de NOx în merele. Dacă ar fi să mă refer, de exemplu, la cele mai recente studii ICCZ privind uh, testările pe drumuri, arată că până și parcul de autovehicule Euro 6 emite mai multe NOx decât se permite și pe baza rezultatelor la detectarea la distanță, automobilele Euro 6 este de 440 de NOx pe kilometru în loc de 80 de miligrame pe kilometru. Aș vrea să știu ce părere are Comisia în acest sens și dacă are intenția Comisiei să revizuiască etichetarea și clasificarea schemele respective pentru a putea să ne bazăm pe rezultate reale de pe drumul de testare. O altă întrebare la același subiect. Aș vrea să știu ce se va face pentru a crea un sistem obiectiv de etichetare care să reflecte cu adevărat emisiile în lumea reală. O altă întrebare pe care aș dori să vă adresez în legătură cu situația actuală a autovehiculelor. În ce privește programul de retragere la automobilele care fraudulează la sau fraudează de la Volkswagen, se arată că, din păcate, încă e o întârziere inacceptabilă. Volkswagen, de exemplu, a trebuit să remedieze 8,5 milioane de autovehicule care aveau acele dispozitive până în toamna anului trecut, dar acum, cu multe luni după aceea, peste 2 milioane încă nu au fost remediate, ceea ce înseamnă că la peste 2 ani după descoperirea dispozitivelor de fraudare la aceste automobile, milioane dintre ele continuă să polueze aerul nostru. V-ați referit și la calitatea aerului, la decarbonizare și aș vrea să știu ce va face Comisia pentru a asigura remedierea rapidă la aceste automobile neconforme și dacă e adevărat că anumite state membre nu sunt dispuse să coopereze, dacă e adevărat, ce măsuri uh, sunt preconizate în acest sens pentru a vă ocupa de problema respectivă. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Vișinevscă. Mulțumesc, doamna președintă. Mă bucur să vă întâlnesc, doamna comisar. O să mă refer la un subiect uh, la care s-au referit și alți colegi despre Dieselgate. În SUA, după cum probabil că știți, s-a aplicat o măsură cu o soluționare extrajudiciară între SUA și Volkswagen și Volkswagen s-a angajat să plătească 4,5 miliarde de dolari ca despăgubire pentru toate încălcările pe care le-a comis. Iată de ce aș dori să vă întreb pe dumneavoastră dacă și Comisia Europeană și dumneavoastră, ca reprezentant a Comisiei, dacă aveți intenția să introduceți o astfel de măsură pentru a amenda Volkswagen și a-i trage la răspundere. Pentru că situația actuală este că cetățenii plătesc pentru uh, acțiunile ilegale ale Volkswagen. Știu că sunt standarde înalte restrictive în vigoare în statele membre și că la, statele membre au latitudinea de a impune amenzi sau nu. Dar v-aș întreba dacă v-ați gândit ca Uniunea Europeană să aplice amenzi cu privire la Volkswagen și alte companii care au comis astfel de fraudă. Apoi v-ați referit și la Monkeygate. Oamenii nu sunt maimuțe. Experimente de gazare a maimuțelor care s-au efectuat într-o localitate în apropierea Bruxellesului și afectează și pe oamenii care locuiesc acolo. Au fost efecte asupra respirației, gazele emise acolo pot duce la astmă sau la alte afecțiuni respiratorii, iar grupul European de Cercetare privind sănătatea și mediul înconjurător a condamnat acele emisii. Aș vrea să întreb Comisia Europeană ce măsuri a adoptat pentru a rezolva problema. Puteți să ne spuneți dacă și ce ați făcut și dumneavoastră de comisar ce veți face pentru a preveni astfel de incidente pe viitor. Aș vrea de asemenea să vă supun atenții faptul că este cu totul irresponsabil să se riște o comparare a unui stat membru cu altul și reputația statelor membre, inclusiv statul dumneavoastră propriu. Și cred că înțelegeți la ce mă, la ce mă refer. Mă apropii de sfârșit, doamna președinte, dar acestea se leagă de sănătate și foarte importantă, prin urmare. Cum va sprijini Comisia Europeană statele membre, în special cele mai puțin dezvoltate, cu PIB-ul mai mic pentru a dezvolta mobilitatea electrică. Veți introduce programe sociale în aceste state membre? Mulțumesc. Domnul Gelbrandi. Yes, thank you very much. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamna comisar, vă mulțumesc că ați venit aici, vă mulțumesc foarte mult și pentru răspunsurile înscris la întrebările noastre înscris. E interesant să vedem cum se apără tehnologii vechi conservatoare la PPU. Aș începe prin a felicita Comisia și o felicita pe doamna comisar pentru toate eforturile pe care le-a depus pentru viitor. Noua legislație. Aș vrea să vă felicit în acest sens. Pentru mine nu acesta e principalul motiv pentru care v-am invitat aici. În primul rând, din cauza consecințelor Dieselgate unul dintre cele mai mari scandale industriale la care am asistat în Europa și am câteva întrebări pe care o să le parcurg. Prima e destul de ușor. Când va răspunde Comisia la concluziile emis? Am primit răspunsul la recomandări, dar când putem să ne așteptăm la o reacție la concluziile emise? În al doilea rând, Principala problemă o reprezintă milioanele de automobile pe motorină care nu se conformează cu legislația europeană, care circulă pe drumuri în continuare. Sunt mai mult decât surprins să văd că doar șapte state membre au o retragere obligatorie. 29 de state membre nu au astfel de retragere obligatorie. Germania are. În vara trecută au avut summitul diesel, dar ce nu înțeleg este faptul că aranjamentele lor cu industria auto germană s-a concentrat numai asupra Germaniei. Dar când KVA german dă o aprobare pentru un automobil în Germania, e valabilă pentru întreaga Uniune Europeană. Deci de ce Germanii se permite să limiteze această aplicare doar la Germania? Sau de ce permitem cu toții ca fabricanții germani de automobile să-și limiteze promisiunile de retragere doar la Germania. Pentru mine e un mare semn de întrebare. Îi înțeleg pe consumator că nu se duc la service cu automobilele pentru că ce stimulente au? Niciun stimulent. Adesea primesc o mașină mai curată cu o putere redusă de cele mai multe ori și un hardware care trebuie înlocuit după câteva mii de kilometri pentru că a fost proiectări să supraviețuiască doar la perioada de testare și nu la uh, zeci de mii de kilometri. Ce stimulent au proprietarii de automobile? De ce industria auto nu le dă astfel de stimulente consumatorilor, după cum au făcut în SUA? E o chestiune foarte frapantă. Știu că dumneavoastră nu reprezentați statele membre, dar e îngrozitor să vedem lipsa de acțiune din statele membre. Nici un singur uh, fabricant auto n-a fost amendat până acum și niciun consumator n-a fost despăgubit. A spus în uh, observația introductivă că nu e bază legală pentru comisie, dar care e dimensiunea politică și la ce nivel se implică Comisia Europeană. Este pe agenda președintelui Juncker când vorbește cu șefii de stat sau de guvern? sau e la un nivel diferit? O întrebare foarte concretă. Care e situația reală privind infracțiunile? Unde suntem deocamdată? Îmi pare rău, doamnă președinte. Și mie îmi pare rău. Mai am întrebări. Avem trei minute pentru fiecare. Mai dați-mi câteva secunde, vă rog frumos. Nu? pentru că e un element crucial. Pentru toată lumea sunt chestiuni cruciale, toată lumea are întrebări importante. Îmi pare rău că vă întrerup, dar puteți reveni în runda următoare. Mulțumesc. Acum domnul Eckhout. Domnul Eckhout vă donează cele două minute. Cred că o să iau doamna, s-a oprit colegul și am întrebarea. Uh, Commissioner Biancovska, thank you for being here. Doamna comisar Biancovska, vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc și pentru răspunsurile pe care le-ați trimis în scris. Dar foarte sincer vă spun, uneori am senzația că altcineva scrie aceste răspunsuri uh, decât atunci când veniți dumneavoastră și vorbiți. Pentru că am avut mai multe schimburi de opinii în care dumneavoastră ați fost foarte clară, ați spus că vor exista mai multe proceduri de încălcare uh, Uh, față de statele membre. Și acum citesc uh, răspunsurile la întrebări. La întrebarea cu privire la procedurile de încălcare um, nu există niciun răspuns. Uh, sper că puteți să ne răspundeți oral. Problema este că se pare că în răspunsurile scrise uh, interdicția uh, dispozitivelor de fraudare este o competență a statelor membre, ceea ce e un nonsens. După cum știți, Comisia are rolul de a se asigura că statele membre respectă legislația europeană și în legislația europeană se spune foarte clar, dispozitivele de fraudare sunt interzise. Dacă statele membre nu aplică legislația europeană, atunci Comisia trebuie să acționeze prin proceduri de încălcare. Și ați făcut acest lucru față de Italia și Fiat. Dar dacă urmărim uh, orientările dumneavoastră cu privire la dispozitivele de fraudare, știm că există mult mai multe uh, pe teren. De ce nu exercitați presiune asupra statelor membre care nu respectă legislația europeană? Puteți să faceți acest lucru prin proceduri de încălcare. Le-ați promis deja acum un an unde sunt și de ce sunt atât de evazive răspunsurile scrise. Nu înțeleg. Și apoi, acțiuni uh, suplimentare, pentru că încălcarea e una, dar mai sunt și mașini care au uh, dispozitive de fraudare care sunt pe stradă și poluează. Ce vom face în privința lor? Aș vrea să știu Uh, ce este această platformă de informare cu privire la rechemarea automobilelor? Care este scopul acesteia? Mm, e vorba doar de uh, o, mm, un ghișeu unde le veți cere frumos statelor membre să facă ceva sau uh, vor fi uh, cerute rechemări dacă nu vor exista uh, sancțiuni și consecințe, dacă nu, asta e doar un văl de fum și nu cred că mai e nevoie de altele, există deja. Mulțumesc. Două minute. Președinte, mulțumesc. Un exemplu bun. Mulțumim, domnule Aicaut. Acum, doamnă Evi. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, și bun venit, doamnă comisar Biancovschia. Eu voi începe cu întrebarea care e cea mai importantă pentru mine și anume procedurile de încălcare care sunt în curs. Înțeleg și eu că nu ne puteți furniza mai multe informații, însă ceea ce mă întreb eu e dacă în cazul procedurilor de încălcare lansate la adresa țărilor care nu au adoptat sancțiuni sau împotriva celor țări cum ar fi Italia, pentru care există un anumit model problematic E vorba de modelul Fiat 500X, pentru care a fost contestată utilizarea unui soft uh, ilegal. Deci au trecut deja câteva luni bune de la începerea acestei proceduri. Și chiar dacă e să folosim orientările comisiei în ceea ce privește aparatura instalată la bordul mașinilor, totuși mi se pare că nu există suficientă claritate pentru a stabili clar dacă acel model de automobil avea sau nu un dispozitiv ilegal la bord. Acum, referitor la diferite inițiative luate de primari sau primării, care uh, circulația de automobile diesel. Mă gândesc la Paris, la Madrid, la Roma. În răspunsul la întrebarea făcută, dumneavoastră vorbiți de faptul că uh, din partea Comisiei Europene se oferă mm, acompaniere cu alte măsuri pentru uh, protecția aerului. Ați putea să ne spuneți dacă vreți să intenționați să faceți niște orientări clare pentru a ajuta mai mult municipiile noastre, primăriile care impun astfel de măsuri? Mulțumim! Oui, merci, Madame la Présidente, merci, madame... Doamna Mela. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, doamnă comisar, în legătură cu acest raport de etapă. A fost un scandal care a avut uh, un impact duplu. Uh, am văzut care era amploarea um, acestui scandal, pericolul legat de dioxidul de um, azot, dar și de um, particulele fine. Adevărul e că parcă e, vedem aici uh, cele două fețe complet diferite ale um, constructorilor auto. Avem o problemă de bază energetică. Acum, referitor la electricitate, cum să stocăm uh, motorina ar trebui limitată cât mai repede, toată lumea e de acord cu asta, însă iată că e o dezbatere care nu face decât să înceapă. Ce vom face, deci? Doamnă comisar, întrebarea mea următoarea. Ce marjă de manevră l a lăsat Comisia Statelor Membre pentru a gestiona această problemă de sănătate publică și de uh, politică industrială națională? mai ales când ne gândim la inovarea în ceea ce privește motoarele. Okay, thank you very much. Uh, this... Mulțumim foarte mult. Aici se încheie prima rundă de întrebări. O să dau cuvântul doamnei comisar Biancovska pentru a, o prima rundă de răspunsuri. Doamna comisar spune, o să încerc. Of course, uh, uh, uh again. Ah, okay, good, good. It's okay. It's, it works. Yes. On technology în ceea ce privește neutralitatea tehnologică, sunt de acord că trebuie să existe concurență între tehnologii, în mod clar. Și de aceea, în pachetele noastre, inclusiv în pachetul privind mobilitatea, cel de-al treilea, vorbim despre autovehiculele cu emisii zero și vorbim despre vehicule electrice, dar și despre alte tipuri de uh, motoare. Astfel încât să se asigure neutralitatea tehnologică. Și ne gândim la baterii. Dacă bateriile sunt produse în Uniunea Europeană, atunci intră sub uh, uh, sistemul ETS, deci uh, neutralitate din punct de vedere a emisiilor de carbon. Uh, și facem acest lucru prin uh, alianța uh, pentru baterii. În ceea ce privește Euro 6 și problema care există, o cunoaștem, dar trebuie să repet, aceste mașini sunt uh, omologate conform vechilor reguli. Uh, în cazul noilor uh, norme, totul se va schimba. În ceea ce privește rechemarea de automobile, e o problemă uriașă. Sunt de acord cu mulți dintre dumneavoastră care ați întrebat despre acest lucru și ați menționat subiectul. Nu mă mulțumește, nu mă mulțumește nivelul rechemărilor de la Volkswagen în Uniunea Europeană. După cum știți, după scrisoarea pe care am trimis-o vara trecută, numărul de state membre uh, a crescut de la 4 la 7 state membre care au uh, impus rechemarea, deci au făcut rechemare obligatorii, dar sigur nu este uh, o reacție mulțumitoare. Există niveluri foarte diferite în ceea ce privește rechemarea, de la 92% în Germania, așa cum ați spus pe bună dreptate, la doar 30% în România și cred în Slovacia nivelul este chiar mai scăzut și acest lucru nu este acceptabil. Așadar, voi uh, întreprinde măsuri, voi continua uh, de ce avem uh, această platformă? Pentru că eu am crezut că prin publicarea datelor și prin um, uh, obligativitatea uh, furnizării de date de către statele membre către această platformă, vom putea, am sperat, să creștem presiunea politică asupra statelor membre, pentru că, conform noi, noilor norme de omologare, vom putea să facem rechemări la nivel european. Deci o situație, situația va fi diferită. În momentul de față, tot ce putem să facem este să creștem presiunea asupra statelor membre uh, ca ele să preseze companiile, pentru că uh, și orice companie responsabilă, sper eu, uh, poate e situația ideală, dar totuși orice companie responsabilă ar uh, trebui în mod proactiv să ceară asistență de la autoritățile naționale, de exemplu, prin uh, introducerea de rechemări obligatorii. Dar, deocamdată, aveți dreptate. Volkswagen nu a uh, acționat astfel, nu au respectat niciun fel de um, Uh, calendare pe care, de fapt, le-au uh, planificat chiar ei acum doi ani. În ceea ce privește procedurile de încălcare, am inițiat uh, procedura privind Italia, sigur că nu pot să vă dau detalii, dar am mai trimis încă o scrisoare de aviz formal către șapte, alte șapte state membre, Acum așteptăm Acum așteptăm răspunsurile și examinăm răspunsurile de la statele membre. Um, nu știu exact uh, care este discrepanța între ceea ce spun și ceea ce v-am transmis în scris, dar în orice caz uh, noi avem voința de a continua procesul, dar e un, complex, un proces foarte complicat și statele membre încă ne trimit răspunsuri detaliate. Deci trebuie să analizăm aceste răspunsuri întâi. Uh, Probabil, nu pot să vă spun acum, dar probabil că vom uh, uh, trimite o scrisoare oficială de punere în întârziere um, și către alte state membre. Uh, doamna comisar, spune și acum am să răspundă în, în polona. Așadar, continuă în Polona. Legislația europeană nu prevede despăgubiri pentru uh, posesorii de automobile, așa cum uh, prevede legislația americană. Însă, în momentul de față, toate amenziile care au fost impuse asupra producătorilor auto sunt amenzi pe care pot să le impună statele membre. Uh, um, procedurile de încălcare um, au fost inițiate și către state care nu au astfel de proceduri de um, penalizare în legislația lor, care fie nu aplică uh, penalități sau le aplică um, Um, în mod diferit față de altele sau nu au un instrument legislativ anume prin care să sancționeze producători de automobile. Așadar, da, e la latitudinea statelor membre să impună amenzi, dar noi am creat, prin noua uh, omologare de tip, am creat posibilitatea de a impune amenzi de până la 30.000 de euro per autovehicul. Deci un principiu pe care l-am uh, ancorat în legislație din decembrie. Acum, testarea pe animale versus testare pe oameni. Uh, uh, în primul rând, instituția pe care ați menționat-o nu este o instituție europeană. Poate se numește Institutul European de Cercetare pentru că e în Europa, dar nu e vorba de teste um, verificate la nivel european. Sigur că acest, uh, acest caz um, ne, ne, ne mulțumește și um, e, e îngrozitor pentru toată lumea, dar um, ce putem să facem? Am avut un schimb de scrisori cu guvernul german și un schimb de opinii la nivel neoficial pentru a cere explicații, pentru a înțelege ce se întâmplă, pentru că situația este inacceptabilă um, conform legislației europene. Apoi, mobilitatea electrică, baterii, pile de combustie și așa mai departe. Urmăresc uh, cu mare atenție evoluțiile și în momentul de față, prin proiectele Orizont 2020, există anumite proiecte pe care le susținem deja uh, și uh, aceste proiecte vor fi un, o prioritate pentru bugetul următor. Um, vreau să înființăm uh, un grup de lucru sau un grup de cercetare care să analizeze tocmai uh, bateriile, mobilitatea electrică mai în profunzime. Asta în contextul uh, discuțiilor pe marginea bugetului și sper că vom găsi resurse și pentru o infrastructură uh, deci nu doar să creăm uh, produsele, uh, pile de combustie și așa mai departe. E vorba de mult mai mult. Nu e vorba doar de uh, o chestiune de producere de automobile, e și o chestiune de infra infrastructură. Și, sigur, bateriile sunt una și autovehiculele e, sunt o cu totul altă chestiune. Revin la engleză, doamna comisar. Nu pot să vă uh, dau o dată până la care vom răspunde la concluziile emis, pentru că tot ce facem este un răspuns direct la recomandările Comisiei emis. Dar uh, suntem uh, uh pregătiți să um, le tratăm uh, într-un pachet și să răspundem pe rând fiecare dintre recomandările dumneavoastră, um, fie că e vorba de rechemări, de factori de conformitate, după cum știți uh, ce vom uh, schimba în curând uh, factorii aceștia și sper um, că vom putea să mai scădem încă o dată în timpul mandatului acestei comisii în următoarele 18 luni. și sigur că nu am putut să răspund la toate uh, comentariile dumneavoastră, dar uh, vă voi transmite răspunsuri uh, în scris acolo unde nu am răspuns. În orice caz, cel mai important lucru deocamdată pentru mine, uh, cel mai îngrijorător um, aspect este acela al ratelor foarte scăzute de rechemări. Deci, clar, trebuie să creștem presiunea pentru că deocamdată nu avem nicio competență formală înainte să intre în vigoare noul, uh, noua omologare de tip, trebuie să creștem numărul de rechemări, mai ales în anumite state membre, pentru că e vorba de acele state membre în care numărul autovehiculelor care au aceste tipuri de dispozitive și emisii foarte mari, uh, acolo problemele sunt, uh, sunt uriașe. Deci trebuie să facem ceva. Și sigur că discut și cu uh, ministrul din Germania. Deocamdată e mai ușor, uh, poate va fi mai ușor să discut cu noul ministru, nu? sau credeți că nu? În orice caz, când va exista, un, odată ce există un guvern, cred că discuțiile vor fi totuși mai, mai ușoare. Nu? Credeți că nu? Bine, ok. Bun. Deocamdată asta este. A, și poate încă, încă un lucru. În ceea ce privește despăgubirile, și pentru că s-a vorbit și despre consumatori, poate va mai fi o întrebare mm, în acest sens. Scandalurile au arătat limitele procedurilor uh, naționale de protecție a consumatorilor. Și sigur că nu este una dintre responsabilitățile mele principale, dar uh, colaborez cu doamna comisar Iurova și în curând vom propune um, um, acțiunile colective um, în, pentru consumatori, uh, care poate, o să poată să-i vizeze și pe producătorii auto în mod direct. Președinte, mulțumesc. Acum o să începem o nouă rundă de întrebări, început, începând cu domnul uh, Gjib. Aveți întrebare, sunteți singurul vorbitor din partea PP-ului. Două minute? Bine. Dziękuję Pani Komisarz. Chciałem zapytać o rzecz następującą. Mulțumesc. Aș avea următoarea întrebare. Va mai dura mult Dieselgate? Scandalul Dieselgate, deoarece vrem să soluționăm acest scandal și să soluționăm așa cum trebuie. Însă, bineînțeles că asta aruncă mm, umbre și îndoiele în legătură cu uh, viitorul acestor automobile. O chestiune care îngrijorează pe foarte mulți consumatori. V-ați gândit, de exemplu, la retehnologizarea celor vehicule, mai ales cele care sunt în uh, serviciul de transport public? Deci să ne gândim la viitor. Acum, în ceea ce privește proiectul de regulament uh, cu privire la vehiculele ecologice curate. Bineînțeles că are legătură cu uh, modelele alternative de vehicule, așa cum spunea și dumneavoastră. Da, ne dorim automobile curate, bineînțeles. Putem uh, legifera în legătură cu aceste automobile, însă nu putem să facem uh, legi pentru ca acestea să devină realitate. Uh, vor avea oare automobilele noastre suficient, vor fi suficient de puternice aceste automobile curate? Și acum, deci întrebarea mea, ce sprijin poate exista pentru apariția unei astfel de tehnologii? Și acum, autoritățile locale. Autoritățile locale vor fi cele care vor avea de-a face cu tehnologia folosită în aceste automobile și mă gândesc la vehiculele mai ales din transportul public. Deci vor exista mecanisme de sprijin pentru municipalități? Mulțumim. Doamna Șaldemos, un minut. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru colaborarea excelentă pe legislația privind omologarea de tip, care cred că va rezolva multe probleme. Însă, totuși, până când aceasta intră în vigoare, trebuie să facem ceva. A spus și dumneavoastră. Trebuie să creștem presiunea asupra statelor membre. Ați contactat în mod direct capitalele, ministrii statelor membre? Pentru că eu cred că așa acesta ar uh, fi un pas în proces și uh, orice da, dacă vreau să știu dacă vreun producător auto va contactat la Comisia Europeană pentru a încerca să înțeleagă a, uh, a, uh, legislația actuală, pentru că ar trebui să o facă. Deci uh, ar fi, ne-am bucurat să auzim dacă ar fi luat legătura cu dumneavoastră sau în continuare um, nu doresc să uh, respecte legislația. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Federle. Un minut. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența. Și pentru discuție. Am două întrebări. Prima se referă la chestiuni care au fost deja uh, puse în discuție și înscris și astăzi, și anume procedurile de încălcare. Mi se pare că ați scăpat foarte ușor în răspunsurile dumneavoastră. Spuneți în răspunsurile scrise că acum analizați următorii pași. Când vom vedea un calendar pentru acești următori pași și cum ar, putea, cum ar putea să arate aceștia dacă nu sunt proceduri de încălcare? În al doilea rând, vedem că tot mai multe orașe au uh, zone uh, unde nu se poate circula cu automobile uh, pe motorină, am putea să facem o legătură aici cu sarcinile noastre cu privire la legislația de mediu pentru că dacă am fi uh, stabilit standardele uh, corespunzătoare și am fi urmărit aplicarea lor, atunci probabil am vedea că uh, oraș după oraș vor impune zone unde să nu se circule cu automobilele. Mulțumesc. Domnul Dans, două minute. Thank you, Commissioner. Um, so we have... Mulțumesc, doamnă comisar. Avem 35 aproximativ nu, nu, nu, Claude, nu tu. Domnul Dans era la rând acum. Ah! A, am crezut că după liberal urmează verzi, dar nu, nu, nu, trebuie să alternăm cu grupurile mari, îmi spune rău, îmi pare rău, spune doamna președinte. După domnul Dan să aveți cuvântul. Deci, domnul Dan, două minute. Eu am crezut că am trei minute. Da, mi s-a spus că am trei minute, dar asta este. Mulțumesc, domnule comisar. E bine că avem aici și vechea gardă de la EMIS. Uh, întrebarea mea se referă la procedurile de testare uh, pe partea de cercetare-dezvoltare. Uh, înțeleg, calendarul dumneavoastră era să aveți votul în martie. Ați putea să ne explicați întârzierea pentru această procedură de testare RD? Uh, când va fi finalizată? Um, mă bucur că vorbiți despre o reducere suplimentară a factorului de conformitate și s-a spus că JRC a redus să uh, reducă uh, măsurile de la 20% la 10%. Deci un factor de conformitate între 1,2 și 1,4 în factor de conformitate pentru oxizii de azot. Deci 1,2-1,4 ar trebui să fie o posibilitate. Deci când anume, care ar fi calendarul pentru reducerea la un factor de conformitate de 1 care ar respecta limita Euro 6? De asemenea, vorbim de recomandările emis și am recomandat uh, un standard Euro 7 neutru din punct de vedere tehnologic. Uh, știți care sunt noile standarde NOx din uh, China, care deja din iulie 2020 vor reglementa uh, și mai puternic și mai aspru decât în Uniunea Europeană. Din acel moment, um, mașinile chinezești vor putea să fie uh, vândute pe piața europeană, dar mașinile europene nu vor putea fi vândute în China pentru că nu vor respecta standardele lor um, și vreau să știu pe când uh, noul standard 7 și dacă va fi uh, neutru din punct de vedere tehnologic, credeți că veți ține pasul cu concurența uh, din partea pieței chineze și americane? Uh, pentru că uh, standardele lor mult mai aspre vor dezavantaja economia europeană și vreau să știu dacă vă mulțumește faptul că noile propuneri nu um, includ uh, mandatul de zero, uh, zero emisii. Și de ce nu s-a inclus acest lucru? Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Turmes. Deci la ani și jumătate după Dieselgate, aproximativ 35 de milioane noi mașini pe motorină poluează foarte tare aerul nostru și retehnologizarea la nivel de software a fost declarată de curțile din uh, Germania, de tribunalele nemțești, ca fiind insuficientă. Deci prima întrebare. Sunteți de acord că actualizarea software-ului nu este suficientă pentru a soluționa problema mașinilor manipulate. În al doilea rând, tribunalele din Germania au decis acum să permită orașelor să interzică motorina, ceea ce e bine pentru cetățenii din Germania, dar mă tem că acest lucru poate fi negativ pentru cetățenii din Europa Estică dacă noi îi protejăm. Pentru că ce se va întâmpla? Probabil cetățenii germani își vor vinde mașine pe motorină pe piața second-hand și apoi acestea vor ajunge în Europa de Est și vor polua Europa de Est vreme de decenii. Deci există o soluție foarte simplă și asta este o retehnologizare la nivel de hardware obligatorie pentru toate mașinile care poluează Euro 5, Euro 6 și asociația uh, auto spune că este absolut fezabil din punct de vedere tehnic să se retehnologizeze fiecare mașină Euro 5, Euro 6 care a fost manipulată. Deci vă mulțumesc pentru ce ați spus la început, că în sfârșit Comisia va veni și cu o listă a căror motoare Euro 5 și Euro 6 pot să fie retehnologizate. Aici trebuie să oprim uh, această politică scandaloasă a Germaniei și a guvernului actual. Nu vă îngrijorați, nu cred că cetățenii eh, din eh, Est eh, o să aibă bani pentru mașinile germane, așa că nu cred că o să ajungă în Europa Estică. Și acum o să vorbesc și eu imediat. Doamna Cadenbach urmează acum. Da, mulțumesc în primul rând pentru prezență și în al doilea rând pentru că sunteți pregătită să răspundeți la întrebările foarte detaliate pe care vi le adresăm. Întrebarea mea, contribuția mea este mai generală și se leagă de ceea ce a spus domnul Turmes. Astăzi, de mai multe ori, ați subliniat faptul că din cauza legislației europene nu există o despăgubire pentru consumator, spre deosebire de SUA. Uh, Însă, ce nu s-a spus sau nu s-a discutat suficient este faptul că nu e vorba doar de uh, încălcarea drepturilor uh, consumatorilor, ale cumpărătorilor, ci e vorba și de încălcarea interesului general în Uniunea Europeană, a dreptului la uh, un uh, mediu curat și la integritate corporală. Și uh, există o stu- un studiu OCDE care uh, care indică costurile lipsei de acțiune. Și am auzit că, da, rechemările costă bani, retehnologizarea costă bani, dar uh, mi s-ar părea interesant să aud din partea dumneavoastră și a Comisiei care este um, uh, volumul uh, pagubelor uh, care decurg din lipsa de acțiune. Uh, cu privire la uh, pericolul uh, în ceea ce privește mediul, pericolul în ceea ce privește sănătatea oamenilor. Și, acest, și aceste aspecte vor costa bani. Deci, care sunt calculele dumneavoastră? Câți bani ai Uniunii Europene, câte investiții în viitor sunt pierdute din cauza faptului că există o mare neglijență și din partea Comisiei și din partea statelor membre, care nu acționează. Mulțumesc, acum este rândul meu, dar uh, cred că o să, pot să mai permit, de fapt, încă trei întrebări, dacă cineva mai dorește să intervină. Domnul Gherbrandi și doamna Evi. A cineva? Nu, domnul Gherbrandi. Yes, chair. Mulțumesc, domnule președinte, pentru acest minut suplimentar. Referitor la procedurile de încălcare, încălcare e cam neclar care e situația. Ați trecut la pași următori sau încă analizați informațiile primite de la statele membre, deoarece tot faceți asta din iunie anul trecut. De ce vă ia atât de mult timp? Din punct de vedere juridic e complicat, e foarte complicat din punct de vedere tehnic sau poate că din punct de vedere politic <laughs> e o complicație la comisie? Asta prima întrebare. Cealaltă se referă la vinietele create în diferitele orașe europene. Dacă mergi în vacanță, pe trec parbrizul, practic trebuie să-ți lipești viniete, deoarece fiecare oraș își are propria vinietă. Intenționați să armonizați asta în cadrul comisiei, să avem o vinietă europeană Uh, la care se adere toate municipiile care interzic uh, circulația pe motorină. Doamna Evi. Mulțumesc. Aș avea o întrebare legată de respectarea principiului uh, neutralității tehnologice. Doamnă comisar, nu credeți că acest principiu a devenit ceva ce trebuie depășit în realitate, care nu își mai are rostul. Am văzut și contribuții din partea PP-ului, a conservatorilor. Ei încearcă să mențină în viața anumite tehnologii care nu-și mai au deloc rostul. Și dumneavoastră, în public, ați făcut această afirmație la un moment dat. Motorina trebuie depășită. Nu credeți că dacă introduce factori de conformitate, cum ar fi testarea în condiții reale pe șosea, uh, deci toată asta confirmă că nu mai trebuie susținute anumite tehnologii care clar sunt poluante. Ar trebui să fim mai ambițioși, nu așa cum uh, s-a făcut la pachetul de mobilitate, care nu e suficient de uh, ambițios. Deci ar trebui, într-adevăr, să țintim către o tehnologie curată. Mulțumim! Aici se încheie runda de întrebări. I will start with infringements and I understand. Voi începe cu procedurile de încălcare. Înțeleg ce vreți să spuneți. Încă studiem informațiile, răspunsurile. E un dosar foarte complet, e drept. Și în al doilea rând încercăm să colaborăm cu comisarul Vela, care a lansat proceduri de încălcare a legislației în domeniul poluării aerului. Nu vă pot da acum un orar pentru următorii pași, E angajamentul meu. Nu știu dacă v-am uh, mulțumit sau nu, însă clar vă vom transmite un calendar. Nu aplaudați că nu știu ce o să primiți. Oricum, eu o să mă străduiesc Um, uh, but, but, I will try to, to... Asta nu poate să fac, asta nici el. Însă voi încerca să lămurez lucrurile în legătură cu următorii pași. Înțeleg că durează mult, însă e într-adevăr un dosar complex, tehnic și încercăm să colaborăm cu comisarul Vela, după cum vă spuneam, deoarece și el are câteva proceduri de încălcare cu privire la poluarea aerului. Acum, în Polonă. Există două instrumente pe care le vom folosi pentru a promova combustibilii alternativi. E un întreg pachet uh, în ceea ce privește finanțarea transporturilor pe viitor. Să aveți dreptate, e ceva separat în momentul de față... Ah, domnule și văd că sunteți în sală. Credeam că ați plecat. Deci vehicule din transportul public. În momentul de față încercăm să încurajăm schimbul de bune practici. E o piață imensă aceasta de vehicule din rețeaua de transport public și încercăm să obținem um, achiziții publice ecologice. E o mișcare care deja dă roade, mai ales pentru comenzile um, ce privesc uh, vehiculele pentru transportul în comun. E clar că o vom lua pe această cale. Să avem și directiva privind automobile curate. Deci, acestea sunt cele două măsuri. Și, bineînțeles, vrem să punem în aplicare această directivă, să ne asigurăm că și de fiecare dată când am luat legătura cu capitale, cu miniștrii, ca să-i răspund doamnei măsă care a plecat, am discutat uh, practic zilnic cu reprezentanții municipiilor și vă dați seama că e foarte greu să menții acest exercițiu. O singură companie m-a contactat, un producător de automobile personale. Nu vă voi dezvălui numele companiei, însă pe baza propunerii noastre uh, la automobilele uh, grele, am discutat mult cu fabricanții de astfel de uh, autovehicule, deci din perspectiva lor. Interzicerea circulației uh, pe motorin în municipii, în orașe. Un răspuns scurt. Nu avem niciun plan de armonizare aici a vinietelor deocamdată. Și bineînțeles, după cum știți, probabil, uh, deși eu înțeleg șe- de, de ce se interzice circulația pe motorină. Eu regret totuși că cei care plătesc prețul sunt proprietarii de automobile. Ei sunt cei care plătesc costurile pentru lipsa de acțiune a industriei auto în această privință. Și așa cum am spus-o de nenumărate ori, cei care au achiziționat automobilele respective sau um, um, dispozitivele respective s-au bizuit pe promisiunile făcute de um, fabricanți în legătură cu nivelul de emisii. În noiembrie am adoptat noi standarde de emisie și cred că am transmis clar un semnal uh, către industrie să investească în mașinile cu zero emisii. Însă eu înțeleg care e fundalul acestor interdicții de a circula cu, pe motorină. Eu cred că ar trebui întâi soluționate ar trebui readaptate vehiculele actuale care sunt în circulație, după care să se impună o interdicție. Abordarea pachetului RD. Din câte știu eu, au fost adăugate câteva măsuri suplimentare și de aceea a avut loc această amânare din decembrie până în primăvară. There were some purely technical reasons uh, for... Și după cum spuneam înainte, vom uh, avea două runde de acțiuni în timpul acestui mandat. Um, deci se vor um, reduce de două ori factori de conformitate în timpul acestei legislatori. Și acum, retehnologiarea cu hardware sau a hardului. E clar unul din aspectele cele mai importante. Vă dau dreptate, acele automobile nu se vor regăsi doar în Europa Centrală și de Est, ci și, și în uh, provinciile spaniole, deci nu e vorba doar o singură, de o singură regiune. Deci anumite regiuni pot fi în pericol din cauza acestui fenomen. În urmă cu câteva săptămâni, Volkswagen a recunoscut că pot retehnologiza hardware-ul însă că e, bineînțeles, foarte costos, costisitor. Și sper totuși că acest cost să nu fie până la urmă asumat de consumatori. Deci sper să nu pun asta din nou în cărca mm, consumatorilor. Oricum, după cum știți, ei au făcut uh, niște profituri uh, extraordinare anul trecut. But, but... Nu vă spun care e părerea mea personală. In my, in my introductory speech, uh... După cum spuneam uh, la început, vom cere de la um, Centrul Comun de Cercetare uh, informații detaliate și, de asemenea, avem nevoie și de informații din partea statelor membre, din partea celor regiuni care vor fi cel mai afectate de prezența unor automobile care emit foarte mult. Să deocamdată nu am primit uh, o reacție din partea celor state membre sau a celor regiuni care sunt afectate atât de emisii cât și de mm, efectele scandalului Dieselgate. Deci sunt aceleași regiuni care vor fi afectate și de procedurile de încălcare legate de poluarea aerului, de care se ocupă comisarul Vela. Noi ne vom implica, însă încă o dată avem nevoie mult de statele membre. Și e foarte greu. E foarte important să <laughs> faceți presiuni, nu asupra noastră, noi înțelegem ce doriți. Și referitor la majoritatea aspectelor, suntem de partea dumneavoastră, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Însă statele membre, da, trebuie să le înțelegem. Unele, unele au uh, un sector mare de uh, producție automobilă, uh, Însă, după cum spun tot timpul, trebuie să preîntâmpinăm lucrurile, nu să reacționăm doar de fiecare dată. Deci peste câteva, câțiva ani ne vom uh, afla în situația în care nu vor mai fi în stare să facă față uh, concurenței și influxului enorm de automobile electrice care provin din China sau Statele Unite ale Americii. Deci chiar trebuie uh, să preîntâmpine situația și uh, să nu se aștepte doar să fie luați prin surprindere. Îmi pare rău, de 2 ani tot fac eforturi, tot repet asta, dar nu prea s-au schimbat lucrurile. Ce mai era întrebarea? Cu privire la China și dioxidul de azot, voi răspunde în scris. Nu sunt capabile să răspund uh, la niște întrebări atât de tehnice imediat. Thank you very much. We really hope that while you keep talking, they will try to listen and then you will have... Vă mulțumesc pentru răspunsul, vă mulțumim și pentru activitatea dumneavoastră în acest domeniu. Vă mulțumim mult pentru faptul că ați participat la această reuniune a coordonatorilor. După cum vedeți, membrii comisiei noastre v-au apreciat foarte mult uh, prezența.